uh, first of... Vă mulțumesc. În primul rând, vă voi explica că eu conduc această ședință conform regulii 213. Sunt uh, fost vicepreședinte a fostei comisii ECON și voi ocupa acest post până la numirea noilor uh, persoane. Vrem să constituim biroul comisiei prin alegerea președintelui și celor patru vicepreședinți conform regulii 213 din regulamentul de procedură. Uh, Vom trece acum la alegerea președintelui. Înainte de asta, așa cum vi s-a comunicat uh, mai devreme de către secretariat, uh, membrii supleanți ai grupurilor care participă la reuniunea de astăzi sunt rugați să uh, ia locurile membrilor pe care îi înlocuiesc și numele sunt trimise secretariatului. Voi citi acum cine înlocuiește membrii de plin. Pentru grupul PP. Replacing Ms. Hubner, For SND, we have no announcement of replacement. SND nu avem niciun anunț de locuire. La Renew, domnul Novacek uh, îl locuiește pe domnul Șastel. Mă iertați dacă pronunț mai greșit numele. La grupul ID, domnul Donato îl înlocuiește pe domnul Țani. La ECR, doamna Jessica Stegrut îl înlocuiește pe Johan van Overdelt. Domnul. Domnul Weber îl pe domnul Legutco, domnul Rus pe domnul Fito, iar la GUE doamna Oprieri îl locuiește pe domnul Martin Șidevan. Domnul Longvers este înlocuit. Domnul Damni locuiește, înlocuiește pe domnul Habit și domnul Batten îl înlocuiește pe domnul Tis. Mai sunt alte înlocuiri ale membrilor supleanți? Dacă nu, putem trece acum la vot. Declar că quorumul pentru ca votul să fie valabil a fost atins. Quorumul este de 15 membri, adică un sfert din membrii comisiei. Acum, care sunt numirile pentru alegerea președintelui? Conform uh, regulilor, numirile pot fi făcute de grupurile politice sau de cel puțin 5 membri ai Comisiei ECON. Există domnule Belca? Well, in the name of uh, social... The right one. Yes. The other one. Which one? În numele grupului SND aș vrea să-l numesc pe numele Gualtieri drept candidat la funcția de președinte a Comisiei Econ. Vă mulțumim numele domnule Belca. Nu mai avem altă propunere. Candidatul este de acord? Da. Răspunde domnul Gualtieri. Vă mulțumim, domnule Gualtieri. Candidatul este membru cu deput de plin în Comisia Econ și și-a făcut declarația de interese financiare și declarația cu privire la codul de comportament adecvat. Acum putem procede, ă, proceda prin aclamație. cu excepția situației în care 12 persoane doresc un vot secret, dacă nu, nu. Vă mulțumesc și îl numim pe domnul Gualteri, președinte, prin aclamație. Now let me congratulate Mr. Gualtieri and my job is over. Îl felicit pe domnul Gualtieri. Dear colleagues, thank you Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru încredere. E o adevărată onoare să fiu numit uh, președintele acestei comisii și mi-au angajamentul să colaborez cu dumneavoastră pentru a ne îndeplini cât mai bine sarcinile. Acum vom proceda, vom trece la alegerea primului vicepreședinte. Aș vrea să le reamintesc membrilor de regula 213.1 care stipulează că în biroul fiecarei comisii trebuie să oglindească diversitatea Parlamentului. Nu e posibil să avem un birou alcătuit doar din doamne sau doar din domn sau vicepreședinți din același stat membru. Nu trebuie să vă citesc uh, numele supleanților, asta a fost deja făcut. Aș vrea să știu dacă există numiri pentru poziția de prim vicepreședinte. Domnule Ferber. Mulțumesc, domnule președinte. numele grupului PP Țin să vă felicit pentru realegere. Sunteți printre puținii din Parlament care își continuă mandatul, deci vă felicităm și sperăm să colaborăm la fel de bine ca și în ultimii cinci ani. În numele Pepului a plăcerea de a îl numi pe domnul Ludec Niedermayer, cel care a asigurat președinția ședinței înaintea dumneavoastră. Candidatul este de acord să fie numit? Da. Domnul Niedermayer este membru cu dreptul de plin în Comisia Econ și a completat declarația de interese financiare și declarația cu privire la codul de comportament adecvat. Dacă nu există o cerere pentru a avea un vot secret, v-aș ruga să-l alegem prin aclamație. Now we will proceed uh, with the SEC position. Acum, cel de-al doilea uh, post de uh, vicepreședinte, aș vrea să știu dacă este propuneri. First, uh, please. Rog. Mă numesc Gunnar Beck. Sunt coordonator temporar pentru grupul IDE și aș vrea să-l propun pe colegul meu, Rinaldi. Vă mulțumesc. Am mai primit o altă solicitare. Vă mulțumesc. În numele grupului Renew aș vrea să îl propun pe colegul meu, Stefania Cortan, de la stânga mea. Uh, accept to be nominated. Doi candidați acceptă să fie numiți, domnule Rinaldi? Da, accept. Da, da, Ah, și doamna Ion Guten, mă scuzați. Da, accept. Two, uh, candidates. I have... Avem doi candidați. Țin să menționez că ambii sunt membri de plin în Comisia Econ. Just a second. I'm... Okay. And that uh, um, Eh, Ambele persoane au completat declarația de interese financiare și cea cu privire la codul um, relativ la un comportament adecvat. Vom avea un vot secret pentru, prin vot electronic pentru a alege, pentru a departaja pe cei doi candidați. Now we need to ask uh, of all... Acum îi rog pe toți membrii să-și pregătească cartelele de vot. Vă rog să le introduceți în aparate. Sven, mă scuzați, domnul Philip Lambert, care e membru de plin, e înlocuit de doamna care membru supleant al comisiei. So, um, So now uh, we will proceed the following way. Vom proceda în felul următor. Pentru domnul Rinaldi trebuie să apăsați pe butonul verde. And uh, the uh, red button will be Iar pentru doamna Ion Curten este butonul roșu. Iar abținerile butonul alb din mijloc. Repet instrucțiunile. Apăsați pe verde dacă vreți să îl alegeți pe domnul Rinaldi, pe roșu pe doamna Ion Curtan. Cred că ar trebui să facem întâi un test așa cum facem înaintea oricărui vot. Deschid votul acum pentru o testare, pentru a vedea dacă totul funcționează. Open as a secret. The vote is open. Deschidem votul, ca și cum ar fi un vot secret. S-a deschis votul. The vote is closed. Închis votul.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 Sorry, we need to do a substitution. Avram. Okay, so Mrs. Avram is going to substitute. Avram va înlocui președintele. S-a deschis votul. Deci pe verde, cu verde domnul Rinaldi, butonul roșu pentru doamna Ion Curtin. S-a deschis votul acum. The vote is closed. Închis votul. Doamna Ion Curtin este aleasă cu 41 de voturi față de 17 câte a primit domnul Rinaldi. Felicitări! Now we proceed Acum trecem la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte. Aș vrea să știu dacă există propuneri pentru acest post, propuneri de candidaturi. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări pentru realegere. Sunt Robert Zile de la ECR, am fost membru supleant, acum sunt membru cu drepturi de pline și în numele grupului ECR aș vrea să îi propun uh, candidatura domnului Derkian Epping. Thank you. Um... Mulțumesc. Aș vrea să știu dacă și candidatul uh, e de acord să fie numit drept candidat. Da, domnule președinte. Thank you. I know that the candidate is a. Știu că sunteți membru de plin în Comisia Econ și um, ați completat declarația de interese financiare, precum și declarația cu privire la codul um, relativ la un comportament adecvat. Deci, dacă nu se solicită un vot secret de către 12 deputați, prin aclamație vă vom alege. Congratulations! Felicitări, domnule Pink! Puteți să vă ocupați postul aici, la prezidiu, avem un loc pentru dumneavoastră. Mr. Pedicini. Domnule Piedicini. Președinte. Domnule președinte. Foarte pe scurt. În fostul mandat am asistat deja la aceste clipe. Când ar fi, ar fi trebuit să se respecte un acord între gentlemen. Însă, ca și data trecută, ați făcut uz de niște metode antidemocratice și eu cred că acest lucru nu ne va ajuta să avem un climat echilibrat în timpul acestui mandat în Comisia Econ. Cu toții ați devenit complici, cei puțin cei care ați votat ați devenit complicii acestei proceduri antidemocratice. Nu a fost votată o persoană recunoscută cu un profil foarte important în ceea ce privește economia. Asta ne-ar fi putut ajuta pe noi toți. Deci veți fi răspunzători de faptul că nu vom avea atmosferă de lucru liniștită în această comisie pe toată durata mandatului. Mulțumim, domnule Piedicini. Acum trecem la alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte, vă rog. Aveți o propunere de candidatură, vă rog? Mă numesc Manu Obri, sunt coordonatarea de la grupul GUE și îl numesc pe colegul meu José Guzmão din Portugalia, pentru a ocupa postul de cel de-al patrulea vicepreședinte. Aș vrea să știu dacă și candidatul e de acord să fie numit. Da, domnule președinte, sunt de acord. Iau act de faptul că dumneavoastră sunteți membru de plin în Comisia Econ și faptul că v-ați completat uh, declarația de interese financiare și declarația cu privire la um, comportamentul adecvat. Prin urmare, vom uh, alege și cel de-al patrulea vicepreședinte prin aclamație please? No, we don't agree to acclamation, particularly as my colleague here, Mr. Pedicini. Nu suntem de acord cu această, aclima, uh, această aclamație. Domnul Pedicini a explicat clar cum stau lucrurile, deci nu sunt de acord, vrem un vot secret. Sunt Jack Pugh de la Brexit Party. Știți că există un prag pentru a cere vot secret și anume 12 membri, deci vă rog să vă ridicați să vedem cât sunteți. Thank you. The... Vă mulțumim. Pragul nu a fost atins, prin urmare îl putem alege pe colegul nostru prin aclamații. Please, could you join? O să veniți aici, la prezidiu. want, you can read out that there is a welcome package. Yes, I would like uh, to inform members that the well Vă informez că în uh, căsuțele poștale aveți uh, acel pachet de bun venit pentru toți membrii, de plin și supleanți. Informațiile sunt disponibile în toate limbile oficiale și pe intranet. În acel pachet veți avea multe informații în legătură cu procesul decizional um, din Parlamentul European și informații legate de adoptarea legislației. De asemenea, aveți și un manual specific ECON pregătit de secretariat și aveți și informații în legătură cu diferitele servicii care vă sunt la dispoziție dumneavoastră parlamentarilor în activitatea uh, de aici din Parlamentul European. Vreau de asemenea să vă spun tuturor că noi am luat aceste decizii conform regulilor de procedură care prevăd alegerea vicepreședinților și președinților, deci regulile au fost respectate. Acum îi rog pe toți membrii să-și aducă contribuția la lucrările noastre, vă rog să colaborați cât mai bine și să dați dovadă de un spirit european, să respectați valorile europene și să vă străduiți cât mai mult pentru a ne îndeplini uh, sarcina noastră foarte delicată. Știți că noi în Comisia Econ avem foarte multă răspundere legislativă, dar și în ceea ce privește controlul uh, băncilor centrale, Uniunii Bancare, avem sarcini foarte importante de dus la bun sfârșit. Vă urez mult succes tuturor și încă o dată Vă spun că eu sunt dispus să colaborez pe deplin cu toți membrii acestei comisii parlamentare. Vă mulțumesc foarte mult. Putem încheia reuniunea noastră. Aveți o ordine de zi provizorie pentru următoarea ședință. Cu secretariatul vom verifica încă o dată aceste informații în legătură cu următoarea ședință. Așteptați totuși câteva ore pentru a primi informațiile definitive în legătură cu următoarea noastră ședință și ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult. Se încheie ședința noastră.